Voilà, bonjour à tous. Bună ziua tuturor, reluăm ședința. Procesul verbal uh, al ședinței de ieri și textele adoptate sunt deja disponibile. Aveți de făcut observații? Nu, atunci înseamnă că am adoptat procesul verbal de ieri.